Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zu den Stimați colegi, trecem la vot. Începem cu raportul Neitz Uitebrock. Cine este pe, pentru, semn cu mâna, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Raportul Mulder. Avem un vot al unui amendament pe două părți. Prima parte,